nostru ne-am ocupat de aceste probleme cu Iranul în public și privat. Până când se va clarifica dimensiunea ce s-a întâmplat și cu speranța că cei care vor fi identificați ca fiind răspunzători vor fi uh, trași la răspundere. Aceasta în general. Acum încercând să răspund la una dintre întrebările concrete pe care le-ați formulat. E sigur că sprijinul pentru acel acord cu Iranul a împiedicat Uniunea Europeană să se concentreze pe alte aspecte. Dar nu e adevărat. Ne-am implicat într-un dialog activ și deschis cu Iranul în legătură cu toate problemele, menținând o gamă de măsuri restrictive autonome ale UE, inclusiv eh, când a fost vorba de încălcările drepturilor omului. Nu credem că am fi într-o situație mai bună de a ne ocupa de acestea fără acel acord în vigoare cu Iranul. Pot să vă asigur de convingerea mea fermă că acordul cuprinzător cu Iranul a fost proclamat mai întâi printr-o rezoluție a Consiliului de Securitate ONU. Nu l-au inventat europenii. E vorba de Consiliul de Securitate ONU care a adoptat acest acord și îl privim cât element esențial pentru securitatea regională și europeană. Nimeni nu vrea să vadă o cursă în armării nucleare în regiune și nimeni n-a identificat o soluție pașnică pentru a asigura că Iranul nu construiește arme nucleare. Acestea fiind spuse, de mai multe ori, din iunie 2019, ne-am exprimat îngrijorarea fermă în legătură cu <clears throat> reducerea angajamentului Iranului și vom continua să apărăm obiectivele de aplicare de plină a acordului respectiv. Vom depune toate eforturile pentru a salva acel acord cuprinzător cu Iranul. Unii spun că avem o abordare prea blândă cu Iranul. Și în fine, recunosc că nu toată lumea e mulțumită, dar să vedem care sunt problemele reale. Chiar suntem prea moi cu Iranul? Nu cred că ar fi așa. UE are diverse sancțiuni în vigoare. În primul rând, sancțiuni împotriva proliferării nucleare prin acordul cuprinzător. În al doilea rând, sancțiuni legate de drepturile omului. În prezent, 83 de indivizi și entități, inclusiv interdicția de exporturi către Iran, de echipamente care ar putea fi utilizate pentru reprimare pe plan intern și de echipamente de monitorizare a telecomunicațiilor. <clears throat> pentru că știți, când tulburi traficul pe internet, o faci cu instrumente sofisticate de telecomunicații. În al treilea rând, sancțiuni în legătură cu Siria și anumite elemente din actele normative privind regimul terorist. Deci nu avem o atitudine prea blândă. Facem ceea ce trebuie să facem. Și sper că veți înțelege că acordul cuprinzător cu Iranul e important pentru noi, dar nu ne împiedică să adoptăm o poziție fermă atunci când lucrurile, cum sunt cele pe care le-am văzut în Iran, se întâmplă. Și așa stau lucrurile cu o listare suplimentară legată de dreptul umane în legătură cu demonstrațiile. Ca să vă spun adevărul, în prezent nu există propuneri de a, trecere provizorie pe listă. Acestea fiind spuse, procesul de trecere în revista anuală a situației drepturilor omului e în derulare. După cum arată lucrurile, avem dre- sancțiuni în vigoare în ce privește drepturile omului care afectează, după cum spuneam, 83 de entități și indivizi din Irak. E o problemă dificilă, continuăm să ne ocupăm de ea, utilizând în același timp uh, capacitățile diplomatice pentru a salva un acord important pentru noi din perspectiva securității și, pe de altă parte, drepturile omului din Iran și din alte părți, cu regimul de sancțiuni, cu presiune diplomatice și cu cerința permanentă ca ei să respecte drepturile omului. Stimați membri ai Parlamentului European, doamnă președinte, a fost o sesiune foarte intensă. Pentru mine a fost prima. A fost un uh, botez al focului, cum se spune. Vă mulțumesc pentru interes, pentru sprijin, deși înțeleg că nu toată lumea vede lucrurile la fel din stânga sau din dreapta, sunt abordări diferite, înțelegeri diferite, ce se întâmplă în această lume dificilă în care suntem obligați să trăim. Câte probleme am discutat azi? Patru. Patru probleme foarte dificile. Vă mulțumesc tuturor pentru contribuție și pentru sprijin. Mulțumesc! Nagyon szépen köszönöm! Vă mulțumesc! Vreau să vă informez că s-au înaintat șase propuneri de rezoluție. Se încheie dezbaterea acum. Mâine vom uh, supune la vot acest punct. Vreau să vă, comun, să vă comunic că Partidul Popular European și președintele acestuia au uh, comunicat modificări uh, care se vor face în uh, cadrul Parlamentului. Noi membri, respectiv uh, numele acestor noi membri, vor fi consemnate în procesul verbal um, al ședinței de astăzi și sunt, începând de astăzi, membrii respectivelor delegații. Vă mulțumesc! Continuăm cu următorul punct de pe ordinea de zi. E vorba uh, de declarația ale Consiliului și Comisiei, o strategie a Uniunii Europene pentru a pune capăt mutilării genitale feminine pe plan mondial. Are cuvântul acum doamna Tupurainen din partea Consiliului doamnă președintă doamnelor și domnilor stimați membri ai parlamentului drepturile fetelor și femeilor au reprezentat o prioritate cheie pentru președinția finlandeză în ceea ce privește cooperarea și dezvoltare, urmărind o cooperare pentru dezvoltare care pune accentul pe respectarea drepturilor fundamentale, inclusiv drepturile la sănătatea reproductivă. Avem angajamentul de a colabora cu partenerii noștri pentru a elimina toate formele de violență de gen și discriminare, inclusiv practici nocive, precum, mai ales, mutilarea genitală feminină. Uniunea Europeană și statele sale membre au uh, dovedit de multă vreme un angajament ferm în ce privește promovarea drepturilor uh, femeilor și fetelor și egalitatea de gen. Inițiativa comună ONU-UE pentru a elimina violența împotriva fetelor și femeilor reprezintă un exemplu în acest sens. E vorba de un efort global fără precedent de a promova egalitatea de gen și capacitarea femeilor drept premiză și factor care accelerează atingerea obiectivelor de dezvoltare durabilă. În Africa, această inițiativă emblematică abordează violența de gen, căsătoria forțată a copiilor, mutilarea genitală feminină și legăturile pe care le are cu um, accesul la îngrijiri medicale. Summitul um, care a fost găzduit la Nairobi a fost deosebit de... s-a bucurat de un succes considerabil, s-au făcut... Um, s-au promis fonduri atât din partea actorilor publici cât și privați o reafirmare a eforturilor de a ajunge până 2030 la zero mutilare feminină, alinindu la obiectivul nostru durabil, de dezvoltare durabilă până 2030. Obiectivele noastre sunt cât se poate declare, dar trebuie să continuăm cu acest efort până ce ne vom fi ajuns obiectivele și anume acelea de, nu se, de a nu se mai înregistra practici dăunătoare la care să fie supuse fetele și femeile. Domnilor și domnilor, ONU a declarat data de 6 februarie Ziua Internațională a Toleranței Zero împotriva mutilării genitale feminine. Și în preajma acelei zile, Uniunea Europeană va evalua eforturile făcute până acum în acest domeniu. Așteptăm cu mare interes acest raport. De asemenea, așteptăm cu interes propunerile din partea Comisiei pentru a renoi angajamentul strategic al Uniunii pentru egalitatea de gen care va expira la sfârșitul acestui luni. Acestei luni. Sperăm să includă, de asemenea, o strategie de a pune capăt mutilării genitale feminine pe plan mondial odată pentru totdeauna. Înainte de a încheia, dați-mi voie să reamintesc că, din nefericire, un număr considerabil de femei din Uniunea Europeană trăiesc consecințele pe toată durata vieții lor a acestui fenomen sau sunt expuse la acesta. Iată, suntem conștienți că trebuie să facem mai mult în Europa în ceea ce privește punerea în aplicare a legislației naționale, oferirea de servicii de sprijin și interacțiunea cu comunitățile vizate și afectate. Doamnă președinte, am convingerea că prin cooperarea noastră vom reuși să atingem realizări uh, importante atât la nivel european cât și la nivel mondial. Vă mulțumesc foarte mult. Are acum cuvântul pentru comisie doamna Helena Talley. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc Parlamentului European pentru că a inclus pe ordinea de zi de astăzi această temă importantă. Doresc să mulțumesc și guvernului finlandez pentru uh, angajamentul uh, său față de egalitatea de gen. Acesta este un uh, subiect la care țin foarte mult și sunt angajată să fac tot ce îmi stă în putere pentru a elimina acest flagel. Această suferință pe care o la care sunt obligate uh, milioane de femei și fete. Sunt obligate să îndure această suferință chiar acum. Este esențial să expunem și să combatem această gravă încălcare a drepturilor omului, ale femeilor și ale copiilor. Uniunea Europeană și programul ONU pentru eliminarea tuturor formelor de violență împotriva femeilor și fetelor, cu investiții de 100 de milioane de euro, este inițiativa principală, așa cum ați menționat deja. Obiectivul acestui proiect este ca nici o fată și nici o femeie să nu fie lăsate în urmă proiectele actuale derulate de UE în mai multe state africane și susținerea acordată de UE programului uh, UNICEF pentru uh, renunțarea la uh, mutilarea genitală feminină a ajuns la 1,5 milioane de femei care au primit servicii de îngrijire și protecție asociate mutilării genitale feminine aceste uh, programe au galvanizat mișcările civice. Peste 3.000 de comunități, reprezentând 8,5 milioane de persoane, au fost mobilizate să um, uh, facă decla o declarare publică a abandonului acestei practici. Știm că și în Uniunea Europeană se practică mutilarea genitală feminină. Peste jumătate de milion uh, de femei și uh, femei care au fost victimele acestei practici trăiesc în Europa. Institutul European pentru Egalitate de Gen joacă un rol uh, esențial în uh, furnizarea informațiilor și în realizarea cercetărilor asupra acestei practici în Uniunea Europeană. În toate statele noastre membre, uh, mutilarea genitală feminină reprezintă o infracțiune. Eforturile uh, Uh, de a, sus, de a susține victimele acestei practici uh, sunt uh, incluse în legislația europeană prin directiva privind drepturile victimelor. De asemenea, există prevederi în legislația referitoare la azil la nivel european um, prin programul DAFNE pentru proiecte de combatere a violenței bazate pe gen, Uniunea Europeană își propune să combată și mutilarea genitală feminină. Bugetul uh, pentru 2020 este de aproximativ 12,4 milioane de euro. Trebuie să facem mai multe lucruri pentru a ne asigura că că nu se, vor materi- nu se va materializa cifra de 200 de milioane de victime ale mutilării genitale feminine până în 2030. Protecția victimelor și prevenirea violenței bazate pe gen a devenit centrală pentru politica uh, Uniunii Europene pe următorii 5 ani. Eu sunt angajată în uh, lupta împotriva acestei practici și știu că pot conta pe sprijinul Parlamentului European. Viitoarea strategie robustă uh, privind egalitatea de gen pe care o vom adopta în 2020 uh, se va ocupa de violența împotriva femeilor direct și uh, în special de mutilarea genitală feminină. Este important să lucrăm uh, la mai multe uh, subiecte în același timp, să abordăm problema din mai multe unghiuri și uh, la nivel de mai multe portofolii. Sper să putem lucra în continuare la cele cinci domenii prioritare stabilite în comunicarea Comisiei din 2013 referitoare la um, eliminarea mutilării genitale feminine, îmbunătățirea cunoștințelor și datelor, susținerea uh, schimbărilor sociale durabile, protecția, uh, condamnarea și uh, condamnarea practicii mutilării feminine uh, în întreaga lume. Drepturile femeilor sunt centrale pentru politica externă a UE, iar combaterea mutilării feminine genitale este un element esențial. De aceea vrem să lucrăm cu partenerii noștri din întreaga lume pentru a susține implementarea obiectivelor de dezvoltare durabilă ale ONU. Parlamentul European uh, joacă un rol important prin rețelele sale politice din întreaga lume. Trebuie să recunoaștem că mutilarea genitală feminină reprezintă un subiect delicat. Ea include o mulțime de uh, domenii de la drepturile omului în general până la drepturile femeii, la integritate corporală, abordarea violenței de gen și dreptul la sănătate. De aceea este important să lucrăm împreună cu uh, supraviețuitorii acestei practici, cu comunitățile care practică această, uh, această practică și cu uh, doctorii pentru a combate ideile preconcepute. Trebuie să evităm stigmatizarea, racismul, rasismul și xenofobia cu orice preț. În schimb, va trebui să promovăm cooperarea și dialogul și împuternicirea femeilor. Trebuie să includem în dialog pe toți cei interesați, de la toate nivelurile, începând cu dialogurile politice, cu uh, administrațiile naționale și oferind uh, sprijin uh, medicilor și celor care activează domeniul sănătății, liderilor religioși și familiilor care au femei care au suit această practică. Aștept cu interes să lucrez în timpul acestui mandat împreună cu dumneavoastră la acest subiect foarte important. Mulțumesc! Mulțumesc. În numele grupului popular are cuvântul doamna Fitzgerald. Can I welcome Mulțumesc. Salut ce s-a spus deja aici, în această seară, de către reprezentanții Consiliului și Comisiei. Mutilarea genitală feminină. Trei cuvinte care se leagă de cultură, de practici medicale, dar acestea nu se leagă de celelalte elemente. De fapt, e vorba de violență împotriva femeilor. Violența împotriva femeilor care duce, după cum știm, în uh, vătămări care durează întreaga viață, care le batem pe femei și tot ce înseamnă să fie femeie. În octombrie 2019, estimările UNICEF că 200 de milioane de femei și fete au fost supuse acestei mutilări în 30 de țări. E doar o estimare, cu multe cazuri care nu sunt raportate. Dacă ne gândim la mutilarea genitală feminină, multă lume se gândește la <clears throat> țări din uh, Africa, precum Mali, unde peste 90% de femei și fete de la 14 ani sau Etiopia cu procente foarte mari, dar realitatea e în țări de pe întregul mapamond, în Indonezia, Malezia și așa mai departe. <clears throat> Ce ar fi dacă asta li s-ar întâmpla mamelor, surorilor, soților noastre? Am fi la fel liniștiți, am stat cu brațele încrucișate sau nu? Aceste femei nu pot vorbi, nu pot să-și facă glasul auzit. E important ca Convenția de la Istanbul să fie aplicată. Această mutilare genitală e o violență împotriva femeilor. Trebuie să folosim orice mijloc pentru a eradica. Cum facem asta? Trebuie să fie o prioritate de vârf serioasă. Trebuie să avem lider și politic. Șefii noștri politici de pe mapa MON, când se întâlnesc bărbații și femeile la conducere, trebuie să există o abordare la mai mulți factori implicați, ONG-uri, comunități, familii împreună. UNICEF a, a spus că din anchetele făcute majoritatea femeilor și femeilor din majoritatea țărilor cu date disponibile cred că ar trebui să se pună capăt acestei practici. Avem nevoie de <clears throat> campioane acestei idei. Avem și în Irlanda o astfel de femeie militantă pentru a eradica MGF. MGF este o crimă, o infracțiune. Trebuie să facem tot ce putem ca să o oprim. Mulțumesc. În numele socialiștilor și democraților are doamna Noichel. Din păcate, din corpul femeilor a fost un loc al bătăliilor, în fiecare cultură, în fiecare religie, pe fiecare continent, oricând și întotdeauna corpul feminin este cel atacat. Cum se poate explica acest lucru? Ne amintim că au fost corpurile femeilor în China, de pildă, picioarele lor au fost uh, mutilate, acele așa numite picioare lotus, nu au fost picioarele bărbaților. Să ne amintim că doar uh, corsetele au fost cele care au deformat pe viață corpurile femeilor, nu corpurile bărbaților. Și acum, în prezent, avem uh, mutilarea genitală a femeilor, uh, o mutilare care privează femeile parțial sau pe toată durata vieții lor um, de latura lor sexuală și nu se aplică bărbaților, ci femeilor. Și la noi există culturi, culturi ale virginității, de pildă, o cultură a virginelor care reapare mereu în Europa și întotdeauna e vorba doar de un lucru, și anume de controlul exercitat de bărbații asupra corpului femeilor E vorba de restricție și de a aplica suferință femeilor. Mulțumesc și acum în numele grupului Renew are cuvântul doamna Toloret. Aujourd'hui, 500... Astăzi, 100 uh, de mii de femei în Europa și 200 de milioane în Europa uh, sunt victimele uh, mutilării genitale feminine. Viața lor intimă de femei este afectată. Singure suportă consecințele acestei practici. Trebuie să eliminăm acest flagel și de aceea trebuie să adoptăm măsuri comune și pragmatice. Mai întâi, asigurându-ne că colectăm și difuzăm informațiile. Avem nevoie de date precise, comparabile și uh, trebuie să punem în masă cifre incontestabile pentru a măsura evoluția acestei practici, inclusiv în Europa. Trebuie să lucrăm cu toții împreună, înființând măsuri de protecție care să implice și să mobilizeze pe toți cei implicați, inclusiv uh, comunitățile uh, direct implicate. Avem nevoie de măsuri de susținere, de protecție și uh, de uh, ajutor juridic pentru cei uh, implicați. Domnule comisar, avem acum toate mijloacele necesare pentru a rezolva această problemă. Salut angajamentul Comisiei de a publica în primele 100 de zile o strategie care să asigure egalitatea și care să combată practica mutilării. Am văzut că Convenția de la Istanbul se referă la mutilarea genitală feminină care încă nu a fost ratificată de șapte state membre. Noi, europeni și europene, trebuie să fim vocea acelor femei și uh, al uh, suferințelor acestora. Um, aproape 68 de milioane de fete vor fi uh, expuse la această practică până în 2030. Trebuie să vă asigurăm de susținerea noastră pentru uh, implementarea acestei strategii. Herzberger. Mulțumesc, care cum cuvântul doamna Herzberger Fofama. MGP acoperă toate intervențiile care consolidă modifica organele genitale ale femei din motive nemedicale sunt o violare a drepturilor fundamentale ale fetelor și femeilor. Aceste practici violează de asemenea dreptul lor la sănătatea sexuală și reproductivă, ca și integritatea fizică. Mutilările sunt o problemă universală care afectează țări din Africa, Orientul Mijlociu, Irak, Iran, Indonezia și Europa. În Germania, conform unui studiu de prevalență, ar fi peste 20.000 de femei excizate și 4.000 de fetițe considerate în situații de risc. Aceste mutilări în Europa sunt în special rezultatul imigrațiilor, aproape 500 de mii. Mutilările generate se bazează pe norme sociale și convingeri eh, religioase eronate. În ciuda faptului că sunt în scădere și sunt scoate în afara legii în multe țări din Africa, există în continuare puncte de rezistență. Participarea demnitarilor, eh, șefilor eh, religioși islamici, în campanii de sensibilizare ar putea fi un atu în eradicarea mutilării genitale. Sunt tradiții depășite care de-a lungul timpului au fost fals uh, legate de religia islamică. Nimic, nici în Coran, nici în Biblie, nici în Tora nu cere ca o femeie să fie excizată. O muncă de sensibilizare și educare sprijinită de practicienii de sănătate cu participarea tinerelor, tinerelor viitorii fes frumoși sau Ilene Cosânzene pot să ducă la toleranță zero în 2030. Trebuie să spargem taburile prin sensibilizare și prevenție, să reorientăm pe, pe cei care fac asta spre alte activități care duc la venituri împreună cu comunitățile care practică mutilările fără să le stigmatizăm. Uniunea Europeană Trebuie să sprijine organizațiile care contribuie la protejarea integrității fizice a femeilor și fetelor cu respectarea culturii celorlalți pentru a ajunge la abolirea mutilărilor genitale feminine. Nu luptăm împotriva tradițiilor, ci pentru eliminarea unui act de violență care afectează sănătatea femeilor și fetelor. Mulțumesc! Kérem, hogy tartsák be a rendelkezésre álló időkeretet. Mulțumesc. Vă rog să vă încadrați în timp, înainte de toate. Are acum cuvântul doamna Anderson de la grupul ID. Wir reden hier über die Strategie der EU. Vorbim despre strategia Uniunii Europene pentru a combate practicile care denigrează persoanele, precum uh, mutilarea genitală feminină. Auzeam uh, din partea colegelor uh, Fitzgerald sau Herzberger Fofana cum că aceste practici adesea se aplică unor fete de, foarte, de vârste foarte fragede și sunt gata să combată aceste practici. Această ipocrizie își caută egalul, pentru că în urmă cu trei săptămâni, tocmai dumneavoastră ați respins un amendament la Convenția de la Istanbul care urmărea tocmai să atrag atenția și să condamne această practică respingătoare. De ce? Pentru că se pare că soarta acestor fete vă este indiferentă. Mai important a fost să respingeți acest amendament, deoarece el a fost înaintat de mine, persoana, persoana non grata care vine din partidul greșit. Această rezoluție avea 3331 de cuvinte. Amendamentul meu cu 176 de cuvinte ar fi permis uh, să imprimăm o hotărâre uh, acestei rezoluții care arată clar că respingem această practică, însă uh, mutilarea genitală feminină nu este amintită deloc în text și a fost pur și simplu alungată undeva într-o notă sub, de subsol. Cum vrem atunci să combatem mutilarea genitală feminină? Ar fi cazul să vă fie rușine. De altfel, acest punct de pe ordinea de zi se vor exprima și deputații Palop, McGuinness, Ferreira, Jones, pentru a da doar câteva exemple. Și ei au respins acest amendament dacă și ei um, vor veni cu același discurs al afectării, atunci doamna Azita Canco va putea să îi acuză de o lipsă profundă de respect. Are acum cuvântul doamna Canco din partea grupului ECR. FGM effect MGF afectează fiecare etapă a vieții. Devine partea cine ești, capacitatea ta de copil să ai încredere, cum te simți că te îndrăgostești, experiența când devii însărcinată, cum naști copilul, schimbă atitudinea față de ceilalți, cum îi iubești pe ceilalți, cum te iubești pe tine însăți. MGF e cel mai rău, de cel mai rău tip de violare îți afectează corpul, mintea, demnitatea, într-o perioadă în care ești copil lipsit de apărare și nu dispare niciodată. Faci toate eforturile să supraviețuiești, să prosperi, dar trebuie tot timpul să fii cu ochii pe tine, să nu îți uiți valoarea ca a tuturor celor din jurul tău. E și lupta mea de zi cu zi. cea a 200 de milioane de fete și femei din întreaga lume, inclusiv 500 de mii care trăiesc în Europa și multe victime din fiecare zi. Schimbările vin prea lent, prea târziu, prea puțin. Avem nevoie urgentă de strategii și acțiuni, de planuri care să atingă, să aibă un impact uh, de dimensiune. Am fost emoționată și inspirată de ce ne-au spus finaliștii, finalistele premiului Saharov din această săptămână. Ne-au adus aminte că în spatele fiecare acțiune pe care o întrebim, a fiecare opțiune pe care o avem, există o fată la care speranțe, viitor sau visuri uh, depind de noi. Trebuie în primul rând să le vedem. Trebuie să le auzim. Trebuie să le apărăm Trebuie împreună să le dăm posibilitatea de a-și îndeplini potențialul de a avea un viitor strălucit și vă mulțumesc. Mulțumesc foarte mult. Are acum cuvântul doamna Rodriguez Palop de la GUE. Mutilarea genitală feminină, ca orice altă uh, formă de violență împotriva femeilor, este o încărcare a drepturilor omului și o formă de discriminare care vrea să afecteze femeile în uh, comportamentul lor sexual și reproducător. Um, sunt oameni care folosesc discursul antimutilare pentru a uh, alimenta rasismul, um, impunând un imperialism cultural care ne face de rușine ca europeni se uh, încearcă uneori stigmatizarea întregului continent african și a migranților. Uh, mutilarea genitală feminină se petrece și în, uh, în Asia și în America Latină și în Europa. Ehm, s-a folosit și în Europa pentru uh, vindecarea bolilor inventate precum isteria feminină. Este o practică nu doar a uh, musulmanilor, ci și a uh, anumiți, anumitor creștini copți și, um, și evrei. Îmi pare rău, vă rog să vorbiți puțin mai lent pentru că nu puteți fi urmărită de interpreți. tema extrema dreaptă din Europa nu dă doi bani pe femeile și copiii mutilați genital. Îi interesează doar cruciada pentru modul lor unic de înțelegere a creștinătății. De aceea uh, se doar prin Convenția de la Istanbul putem uh, pune capăt acestei practici. Mulțumesc foarte mult. Are cuvântul doamna Walsh de la grupul uh, popular. Vă rog. Stimați colegi, mă dezamăgește faptul că e atât de târziu dezbaterea și nu ne platforma pe care o merită cu mai mulți bărbați și femei în sală, cu toate cele 28 de state membre să participe activ. E foarte limpede că MGF nu a fost în avantajul celor 200 de milioane de fete și femei cărora li s-a făcut acest lucru. Și nu va fi în avantajul celor 180.000 de fete și femei care sunt în risc de MGF aici în Europa. Se face pentru a controla corpurile fetelor și femeilor, pentru a le controla viețile, modul în care trăiesc, modul în care ar merita să trăiască. Se face sub o ideologie falsă că o fată ar avea de beneficiat de MGF. Noi și eu, noi colectiv, trebuie să recunoaștem faptul că aceste practici dăunătoare, cum sunt MGF, nu pot fi rezolvate singure. <clears throat> Trebuie tratate prin abordări cuprinzătoare holiste pentru a pune capăt tuturor formelor de violență. Să avem o strategie UE de a preveni MGF, de a continua pentru generații viitoare de fete și femei. Prevenția trebuie să se concentreze pe monizarea comunităților, a liderilor tradiționali, femeile și bărbații care să fie agenții ai schimbării. Această recunoaștere e un pas critic, dar nu e suficient noi, tot acest noi colectiv, trebuie să ne îndeplinim angajamentele, să recunoaștem responsabilitatea reală în comunitatea globală, să punem capăt MGF. Mulțumesc! Mulțumesc! Are cu, acum cuvântul doamna Ward de la Socialiști. Conform Organizației Mondiale a Sănătății, se estimează că peste 200 de milioane de fete și femei în viața astăzi au fost victime ale mutilării genitale feminine în acele țări unde se practică acest fenomen, inclus, intră aici, intră și state membre ale Uniunii Europene. În plus, 3 milioane de fete sunt uh, expuse acestui fenomen. E o formă de violență împotriva fetelor și femeilor, nu este o practică culturală justificabilă, ci o altă manifestare a patriarhatului. Trebuie să punem capăt uh, mutilării genitale a femeilor și trebuie să lucrăm cu acele sectoare ale societății care, le permit, care să le permită fetelor și femeilor să redomodească controlul asupra propriului corp și să încurajăm bărbații să se exprime împotriva acestui fenomen. Astăzi am cunoscut un grup uh, de fete programatoare din Kenya au creat uh, o aplicație inovatoare care se numește iCut și care le permite acelor persoane aflate în risc prin intermediul unei aplicații să ia legătura cu servicii medicale care ar putea să le ajute. Aceste fete și altele asemănătoare sunt deschizătoare de drumuri. Vă mulțumesc, doamna Bilbao Barandica de la Renew. Vă rog. Gracias, presidenta, comisaria. Mulțumesc, doamnă președinte, doamnă comisar. Mutilarea genitală feminină este un flagel care în continuare planează asupra milioane de femei în Africa și în Europa. Este o clară încălcare a drepturilor omului, o negare a egalității de gen și uh, un atac uh, împotriva uh, copilăriei, care are vaccin prin prevenire, prin uh, contracarare. Trebuie să eradicăm uh, odată pentru totdeauna acest coșmar din catalogul de amenințări asupra femeilor. Există multe laboratoare uh, care fabrică la nivel local și regional anticorpi împotriva taților, femeilor și copiilor. Există protocoale de a tensionare în anumite țări, precum și în țara Bașilor. Um, acest uh, lucru înseamnă o strategie uh, holistică. Educare, sănătate, serviciile, sănătate și justiția lucrează împotriv, împreună. Um, o rețea poate forma copii și adulți, poate preveni și poate vindeca, poate preveni stigmatizarea. Există uh, uh, cunoștințe și uh, cred că și Comisia trebuie să profite de această experiență. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult. Are acum cuvântul doamna de Suter de la Vers. Vă rog! Doamna președinte, doamna comisar, doamna ministră, MGF este una dintre practicile cele mai extreme pentru a controla corpurile fetelor și femeilor și rolul lor în societate ca ginecolog și deputat care luptă pentru drepturile sexuale și reproductive, condamn ferm această încălcare oribilă a drepturilor omului. Provoacă suferință de nedescris fetelor și femeilor din întreaga lume. Am auzit cifrele acestea. 200 de milioane în întreaga lume, 500 de mii în Europa, un procent mare în risc pe toate continentele, în toate grupurile sociale și economice. Deci va fi nevoie ca întreaga lume să pună capăt acestei practici, atât femeile cât și bărbații să se ridice să condamne această practică. Politicienii din toate partidele trebuie să condamne practica, fără a recurge la discurs de ură sau a răspândi idei greșite. Europa trebuie să continue să fie lider în a combate MGF în întreaga lume. Prin urmare, salut acest apel pentru o strategie UE de a pune capăt MGF în întreaga lume. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult. Are cuvântul doamna Joron de la ID. Dragi colegi și colegi, în misiune la Nairobi împreună cu Parlamentul European, am, uh, m-am întors șocată de pe urma cazurilor nenumărate de fete și femei victime ale acestui fenomen. Femei uh, care au uh, fost supuse unei practici care prevede excizarea pe viu a clitorisului fetelor și femeilor. Este o practică pe care țările noastre au importat-o în cadrul uh, grupurilor religioase. 4.000 de fete au fost victime uh, în Franța acestui fenomen și 21% din fetele din comunitățile imigrante în Franța sunt expuse acestui risc. Sunt cifre alarmante, inacceptabile. În ce societate ne transformăm dacă fete din țările noastre trebuie să trăiască cu frica de a fi mutilate. La ultima sesiune de la, plena, de la Strasburg, grupul meu a, prom- a propus un amendament împotriva acestei practici, am condamnat-o, însă, din păcate, acest amendament a fost respins. Lista e aici. 450 de parlamentari au votat împotrivă. În anumite regiuni, mutilarea genitală feminină poate fi justificată de tradiții, însă nu e tradiția noastră. Asemenea, credințe nu și-au locul în societatea noastră. În Franța, victime tinere ale mutilării genitale afirmă că legislația franceză nu e suficient de puternică pentru a contrabalansa presiunea socială. A venit vremea să condamnăm în mod sistematic autorii mutilării genitale feminine. Cer să se aplice un um, um, tratament special din partea autorităților medicale în ce privește acest fenomen, pentru că a venit vremea să punem capăt acestei uh, practici uh, barbare. Reamintesc exemplul uh, unor femei precum Jeanne d'Arc sau Marie Curie, femei care au marcat istoria noastră și care au reamintit valorile, precum valorile respectului și libertății pentru toate. Mulțumesc! Mulțumesc, are cuvântul doamna Stegrud de la ECR, vă rog. Fru talman, kvinnlig könsstympning förekommer främst i delar av Afrika och Mellanöstern. Eh, doamna președinte, mutilarea genitală feminină se petrece în Africa, dar și la noi. În Germania, în Franța, în Suedia, unde guvernul este uh, compus din femei, avem cea mai mare proporție de femei mutilate genital din Europa. Există o, aceasta este o formă de tortură cu consecințe foarte grave, mai ales pentru fete. Nici măcar uh, nu e nevoie că ele se întoarcă în uh, țările lor de origine. Se întâmplă această practică are loc în Malmo, în Suedia. Uh, singure nu putem uh, elimina mutilarea genitală feminină în lume, însă în Europa avem posibilități pentru a acționa. Trebuie să informăm oamenii, trebuie ca administrația să intervină, însă trebuie să existe dorință, voință politică. Este inacceptabil să se întâmplă așa ceva în lume, dar este intolerabil să se întâmple la noi acasă. Mulțumesc, are cuvântul doamna Pereira. Mulțumesc. MGF e o violență oribilă împotriva femeilor. E practicată din uh, copilărie cu un impact enorm asupra sănătății mentale și fizice a femeii, mai ales în rândul celor mai vulnerabile părți ale societății. fete între 2 și 15 ani. Ce gen de violență se poate combate prin sensibilizarea comunităților în care se petrece pentru a apăra drepturile omului prin noi modalități. Să punem capăt MGF e ceva care face parte din promovarea drepturilor sexuale și reproductive ale femeilor. Educația sexuală va fi parte importantă a acestui efort, ca și învățarea fetelor și femeilor despre sănătatea maternală. Combatând MGF vom face un progres deosebit pentru drepturile fetelor și femeilor. Mulțumesc foarte mult. Domnul Sarsalehos. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Cifrele acestei, uh, acestui flagel sunt uh, groaznice și cu siguranță reflectă doar în mod imparțial uh, această realitate. Dacă privim mai aproape, constatăm că dincolo de mutilarea genitală feminină, majoritatea acestor practici așa numite culturale au drept victime fetele și femeile. Vorbim de poligamie, căsătoriile forțate, relații cu rude apropiate, mutilarea anumitor părți ale corpului, scoaterea fetelor de la anumite materii, precum sport, sau impunerea unor coduri stricte uh, de îmbrăcăminte. Toate aceste practici arată că acest model multicultural supraapreciat se bazează în mare parte pe disprețul drepturilor fetelor și femeilor avem obligația de a preveni și a detecta obligații care, în primul rând, revin uh, școlii și serviciilor sociale și de sănătate. Avem obligația de a ne asigura că aceste practici nu rămână pedepsite. Iată de ce trebuie să ratificăm cât se poate de repede Convenția de la Istanbul și să cerem ca toate statele membre să introducă persecuția extrateritorială și intrateritorială a acestui delict. Trebuie să venim în ajutorul victimelor în ce privește procedurile de azil, de pildă, și în ce privește victimele care se află pe teritoriul nostru să punem în aplicare protocoalele specifice în ceea ce privește combaterea violenței împotriva femeilor, pentru că a privi în altă parte și a condamna doar cu vorbe nu înseamnă să, să respecti alte culturi, ci înseamnă pur și simplu să uh, Uh, negi protecția pe care o poate ofera legea și să uh, respinge egalitatea și drepturile femeilor. Doamna Jones, de la SID. For... Doresc să vă mulțumesc pentru timpul acordat, uh, doamnă ministru și doamnă comisar. Știm că mutilarea genitală feminină este o problemă legală și se întâmplă în toate țările din lume, Uh, împotriva uh, fetelor. Vreo 2000 de fete au fost tăiate în uh, țara Galilor. Și aceste fapte sunt foarte rar condamnate. La 30 de ani după ce a fost scoasă în afară legii, această practică în țara Galilor a avut o singură condamnare anul acesta. Anul trecut, Țara Galilor și-a deschis prima clinică cu um, tratamente um, medicale și, și psihologice pentru victimele acestei practici. Aceste servicii sunt expuse foarte mult la risc după Brexit pentru că se va pierde finanțare cheie de la UE. Legislația este importantă pentru a proteja femeile uh, și uh, vin uh, și victimele acestei uh, uh, practici. CEDO și Convenția de la Istanbul sunt esențiale. CEDO își sărbătorește 30 de ani de la înființare. Astfel de um, um, acte legislative um, sunt um, foarte utile. Sunt multe uh, moduri în care putem acționa, prin finanțare, prin educare. Haideți să fie aceasta ultima generație de fete care se confruntă cu încălcarea drepturilor omului prin uh, mutilare genitală. Mulțumesc foarte mult! Urmează acum doamna Rafaela de la grupul Renew. Goedenavond, dank. Ik I'll continue in Dutch. Um... Mulțumesc. 200 milioane de femei trăiesc și suferă consecințele acestei mutilări. E de ajuns, trebuie să se pună capăt, e nedemn să se întâmple așa ceva în Europa. 200.000 de femei care sunt în risc de a fi victime ale acestei mutilări. E nedemn. Aceste femei vor fi bântuite toată viața de consecințele acestor fapte. E bine că discutăm, dar să discutăm nu e suficient. Uniunea Europeană trebuie să vegheze la o combatere clară, trebuie să apere fetele, femeile. Violența motivă a femeilor e o problemă majoră și fac apel la comisie să combată această situație nedreaptă. E esențial să elaborăm o strategie, e nevoie de o strategie care trebuie să fie concretizată, să ducă la sancțiuni împotriva celor răspunzători. Pentru că acest gen de violență să fie semnalat. E vorba și de chestiuni infrastructură, de finanțarea prevenției, ajutorului. Trebuie să acționăm ca Uniunea Europeană de asemenea, să cerem Comisiei Europene să apere victimele. Astăzi e momentul să concretizăm această strategie cât mai clară. Mulțumesc. Mulțumesc, are acum cuvântul doamna Cunche de la Verzi. Mulțumesc foarte mult. Adesea ne batem uh, pe umăr și ne lăudăm uh, cum că am apărat la nivel global drepturile omului. Nici măcar nu ne e rușine când aflăm câte fete și femei în Uniunea Europeană trebuie să se supună acestei practici, lucru care încalcă orice principiu al egalității și cred că nu trebuie să uităm. Eu nu pot să uit acest lucru pentru că doar arăt cum arăt. E o realitate pe care statele membre și Uniunea Europeană se parcă nu sunt gata să o conștientizeze și să o combată cu presiunea necesară. Cred că și toleranța greșit înțeleasă reprezintă unul dintre motive pentru această situație. Trebuie să facem tot ce ne stă în pentru a combate orice formă de încălcare a drepturilor omului, indiferent de culoare. Mulțumesc, doamnă Bilde, are cuvântul de la grupul ID. Mulțumesc, doamnă președinte. Când prima rezoluție ONU împotriva mutilării genitale uh, datează din 1952, 200 uh, de milioane de femei în lume sunt încă victime și în fiecare an se adaugă la această cifră 3 milioane care pot deveni victime. Uh, acțiunea internațională este ineficientă dar această luptă ar trebui să fie o prioritate pentru cauza femeilor. Cu atât mai binevenit uh, este uh, momentul uh, să arătăm ce se întâmplă în țări precum Etiopia, de unde tocmai mă întorc, unde atrocitățile au crescut cu 66%. Situația aceasta este rezultatul unui obscurantism religios, mai ales în sânul anumitor comunități uh, musulmane din toată lumea. Un studiu din USAID, uh, uh, de US, efectuat de USAID a recunoscut acest lucru. Trebuie să conștientizăm ce se întâmplă pentru că această luptă de acum se dă pe terenul nostru. Nu mai vreau să primesc uh, Um, lecții de morală de la doamna cu numărul 123 care nu mai este în sală. Mulțumesc. Mulțumesc, care acum cuvântul în numele grupului IPP, doamna Carvalho. <clears throat> Mulțumesc. În fiecare an mii și mii de femei și fete sunt victime ale MGF în întreaga lume. O practică care e echivalentă cu tortura schimbă întreaga viață <clears throat> avea un efect asupra corpului acestora. E nevoie de măsuri concrete împotriva acestui flagel. Nu putem accepta să se pretindă că e un obicei, o tradiție religioasă, care ar fi un motiv pentru perpetuarea acestui comportament. E important să existe zero toleranță în comunitatea internațională pentru astfel de acte și practici împotriva femeilor și fetelor și în afara Uniunii Europene e o violare gravă a drepturilor fundamentale, a drepturilor fundamentale, a demnității oamenilor, a egalității de gen. Toate acestea sunt valori de bază ale proiectului Uniunii Europene și, de fapt, e o crimă, o infracțiune fiecare stat membru, dar fără efecte legale. Fetele și femeile în situație de risc trebuie apărate. Cei care promovează acest gen de infracțiuni în interiorul și exteriorul Uniunii Europene trebuie aduse în fața justiției. Comunitățile afectate trebuie să se implice în sensibilizare și educare. E singura cale pentru a atinge obiectivul ONU de a pune capăt acestei practici până în 2030 și sper că va fi prioritatea pentru noua Comisie Europeană și că vom conduce această luptă. Mulțumesc, care acum cuvântul doamna Leitao Marcheș din partea grupului SID. Mulțumesc, doamna președinte, doamna comisar, doamna ministru. Adoptarea unei strategii europene de combatere a mutilării genitale feminine pe plan mondial este absolut fundamentală tradițiile religioase, stereotipurile asociate sexualității feminine nu mai pot uh, reprezenta un pretext pentru a provoca vătămări uh, corporale pentru fete și uh, femei. Din păcate, acest flagel ar fi trebuit să fi dispărut deja în secolul 21. Se știe că Există aproape 200 de milioane de victime la nivel global, 500 de mii în Uniunea Europeană. Trebuie să ținem cont de trei aspecte. În primul rând, e necesar ca, dat, ca statele membre să colecteze mai multe date referitor la acest fenomen în țara lor și să-și pregătească specialiștii din sector în materie pentru ca lupta să fie mai eficace. În al doilea rând, trebuie să venim cu răspunsuri inovatoare care să se bazeze pe tehnologii, precum această aplicație ICOT, de pildă, din partea grupului uh, The Restorers, grupul de fete din Kenya, la, nominalizate la premiul Saharov, care astăzi uh, au fost aici și sper să le putem uh, primi aici uh, pentru a, ca, ele, ca lor să li se decerneze acest premiu. Trebuie în continuare să insistăm uh, pe aderarea Uniunii Europene la Convenția de la Istanbul unde se uh, tipifică acest uh, delict, pentru că nu putem permite ca nicio altă fată sau femeie să devină victima acestei practici. Continuăm cu domnul Andrue de la IDE. 500 de mii uh, de femei din UE au fost victime ale acestei practici în fiecare an, 180 uh, de mii uh, sunt în risc. Aceste cifre Uh, sunt uh, reale. Această practică are loc în Africa, în Asia și Orientul Mijlociu, însă aceste practici nu sunt europene. Cu toate acestea se petrec pe continentul nostru. Înainte de um, a face, uh, a încerca să schimbăm destinul în alte locuri, mai bine să facem această muncă la noi acasă. Importând un milion de persoane, importăm și practicile lor, chiar și cele mai inumane. Uh, dăm uh, liberă trecere violenței. În Franța, numărul de femei adulte mutilate a trecut de la 62.000 în anii 2000 până la 124.325 la începutul decenului nostru. Acest lucru este valabil cu exciziile, dar și cu altă violență împotriva femeilor. Să deschidem ochii. Nu putem să spunem că suntem feministe este și să aplaudăm în același timp um, uh, sosirea milioane de migranți, mii, mii și mii de migranți, care, își, care maltratează femeile. Um, Europa poate să se laude cu faptul și e mândră de faptul că nu a mutilat corpul fetelor în numele unor practici uh, uh, obscure, dar acum ni se cere să-i acceptăm pe, o să acceptăm pe oricine și cu orice valori. Mulțumesc, domnul Poșpi și la cuvântul în numele PPE. Děkuji pěkně, paní předsedající, paní komisařko, já... Mulțumesc. Am ascultat cu interes uh, intervențiile legate de această inițiativă pentru care vă veți bucura de sprijinul Parlamentului European. Mă bucur că majoritatea celor care luat cuvântul tratează cu seriozitate acest pericol pentru sănătatea femeilor văd că există două aspecte importante. Mai întâi, violența care se produce în Europa și, în doilea rând, violența din alte colțuri ale lumii. E nevoie de instrumente pentru ambele, dar instrumente diferite. Comisia Europeană trebuie să aibă programe care se concentreze pe această violență în Europa, pentru că e rușinos că există zeci de mii sau sute de mii de cazuri de MGF în Europa, mai ales în comunitățile de imigranți. Trebuie să spunem clar acestor oameni. Uitați, ați venit în Europa, trăiți în Europa, trebuie să respectați valorile europene, printre care egalitatea de gen și drepturile omului. Cred că avem mult de recuperat în acest sens autoritățile de aplicare a legii trebuie să muncească cu mai mare eficacitate. Dacă cineva comite o astfel de infracțiune, trebuie să fie adusă în fața tribunalelor. Cooperarea statelor membre n-a prea existat până acum. Știm că au fost zeci de mii de astfel de cazuri, dar realist vorbind, câți oameni au fost aduși în fața tribunalelor? Câți au fost condamnați? E ceva ce trebuie și putem face. În același timp, Trebuie să lucrăm și în restul lumii. Va dura mult, desigur. Ar trebui să ne ocupăm de această problemă, în primul rând, în Europa. E o datorie pentru cei care vin aici. Mulțumesc. Mulțumesc. Continuăm cu doamna Tax din partea SID. Mulțumesc, doamnă președinte. Închipuiți-vă, aveți 8